So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, a trebuit să așteptăm puțin pentru a avea quorumul necesar. Mă bucur însă că suntem acum prezenți în număr suficient și că putem începe. Dați-mi voi să vă urez bun venit. Aș dori să urez bun venit celor trei reprezentanți ai președinției poloneze, care astăzi, la finalul acestei președinții, ni se vor adresa. Domnul Țialog, în primul rând, uh, secretar de stat din Polonia, apoi domnul Spuna și dați-mi voie să mai urez bun venit și domnului Bubanski, pentru a, tre- a, a um, face câteva formalități înainte de schimbul de opinii cu președinția. În primul rând, în ceea ce privește ordinea de zi, 16, 17 și 22 sunt amânate. 24 va fi discutat înainte de 18. Nu mai am alte um, anunțuri, anunțurile președintelui. Nu avem la dispoziție interpretare în limba bulgară din motive tehnice. Cam atât ar fi din partea președintelui, apoi aprobarea procesului verbal al reuniunii din datele 21-22 noiembrie 2011. Dacă nu aveți obiecții, voi porni de la premisa că sunt adoptate și cu aceasta ajungem la punctul 4 și propun să îi dau cuvântul domnului Dialog. Vă rog, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie i panowie posłowie do Parlamentu Europejskiego. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Stimați invitați, dați-mi voie să vă spun în primul rând că este pentru mine o plăcere și o onoare să mă aflu aici ca reprezentant al guvernului polonez ca să vă mulțumesc cât se poate de călduros pentru cooperarea din ultimele șase luni. Aceasta a fost prima președinție a Poloniei de la aderarea noastră la Uniunea Europeană încoace și uh, am fost la președinția Uniunii Europene în contextul noului tratat un uh, context care a stârnit foarte multe așteptări față de noi și față de Uniunea Europeană în general. Această președinție a fost o provocare. În ultimele șase luni am cooperat cu Comisia Jurii din Parlamentul European, iar această comisie ne-a ajutat într-adevăr foarte mult în îndeplinirea sarcinilor noastre, lucru pentru care vă mulțumim foarte mult. În ceea ce privește acum realizările președinției poloneze, în ceea ce privește dreptul civil și dreptul comercial, aș vrea să spun următoarele lucruri. Am avut foarte multe proiecte de dus la bun sfârșit și noi am dorit întotdeauna să arătăm că soluția comunitară este soluția cea mai bună pentru provocările cu care ne confruntăm în aceste momente dificile de criză. Uniunea Europeană este cea care poate rezolva cel mai bine problemele cu care se confruntă cetățenii noștri și inclusiv în domeniul justiției. Și poate face acest lucru dând și un nou imbold economiei europene. În ultimul semestru, președinția poloneză a făcut un efort extraordinar în uh, domeniul uh, legilor de succesiune și a certificatului european de succesiune. Știm cu toții că această inițiativă este una foarte importantă pentru cetățenii Uniunii Europene, mai ales acum în contextul liberei circulației a capitalurilor, a persoanelor și a serviciilor, un context în care nu mai există frontiere interne și în care foarte adesea cetățenii europeni decid să uh, își aibă reședința într-un alt stat membru decât statul lor natal. Cetățenii se căsătoresc în alte state membre, achiziționează proprietăți în alte state membre și de aceea dreptul la succesiune este extrem de important. Sunt, trebuie să fim conștienți de faptul că putem oricând moșteni o proprietate și cineva poate moșteni proprietatea de la noi. De aceea este important ca succesiunea să fie reglementată la nivel comunitar în Uniunea Europeană. Am adoptat următorul, următorul principiu o moștenire, o procedură, o lege, o instanță. Și cred că astfel cetățenii noștri vor avea uh, viața mult ușurată. Îmi face plăcere să vă anunț că la o reuniune de săptămâna trecută, ministrii justiției au adoptat un compromis general referitor la proiectul de regulament cu excepția a două subiecte legătură cu care nu am ajuns, din păcate, la un acord deocamdată. Este vorba de administrarea proprietăților moștenite și, de asemenea, de donații. Donațiile făcute de persoane aflate încă în viață, bineînțeles. Se pare că președinția daneză va dezvolta cele realizate de noi și va uh, duce la bun sfârșit aceste probleme. În paralel cu activitatea din Consiliu, am desfășurat un dialog cu Comisia Jurii privind proiectul de regulament respectiv. Și aș dori să mulțumesc în primul rând domnului domnului Kurt Lechner, care a depus un efort extraordinar în legătură cu acest dosar. Mulțumită cooperării noastre, textul adoptat de Consiliu respectă în foarte mare măsură propunerea Comisiei Jurii. Există deci o șansă să se ajungă la un acord între Consiliu și Parlament în primă lectură. Sigur că vom susține președinția daneză și inițiativele ei și vom face tot ce putem ca să îi ajutăm să finalizeze lucrările de la Consiliu și, de asemenea, în cadrul negocierilor care se vor desfășura în Parlamentul European. Sperăm ca aceste lucrări să se încheie în curând. Președinția poloneză consideră de asemenea că este foarte important să lucrăm în, la proiectul de regulament Bruxelles 1, regulamentul modificat Bruxelles 1. Și de asemenea, în paralel cu uh, munca noastră în Consiliu, am desfășurat un dialog neoficial intens cu Comisia Jurii. Aș dori să-i mulțumesc domnului Tadeusz Sievka, care a fost raportor, uh, pe acest dosar. Mulțumesc foarte mult, domnule Țievca, pentru angajamentul dumneavoastră și pentru sprijinul necondiționat pe care ni l-ați oferit în cadrul președinției poloneze. Mă bucur să spun că, în acest caz, la ultima reuniune din Consiliu, am reușit să obținem un progres concret în legătură cu acest regulament. Săptămâna trecută, Consiliul a adoptat orientările politice pentru continuarea lucrărilor. Orientările se referă la decizia privind abolirea procedurii de execuator, care este partea cea mai importantă din reformarea uh, regulamentului modificat. Datorită propunerii de regulament, creditorii vor economisi timp și bani ori de câte ori sunt confruntați cu această procedură. Toate drepturile datornicilor vor fi garantate. Suntem foarte mulțumiți, de asemenea, de faptul că propunerea președinției poloneze a fost adoptată în unanimitate de toate statele membre și uh, de Comisia Europeană. Sunt conștient de faptul că Comisia pentru Afaceri Juridice a avut o poziție similară Sper că compromisul pe care l-am obținut va fi bine primit atât de dumneavoastră cât și de antreprenori. Sper că președinția daneză va desfășura același dialog cu Parlamentul European și că vor obține acorduri similare în legătură cu toate celelalte subiecte legate de regulamentul Bruxelles 1 și modificarea acestuia. Președinția poloneză a ținut foarte mult la un anume proiect de regulament și anume de legea vânzărilor, legea europeană a vânzărilor. Am declarat de la bun început cât de important este pentru noi acest regulament. Considerăm că acest proiect de regulament este foarte important, este vorba de vânzări transnaționale, care sunt extrem de importante acum în perioada de criză. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care l-ați oferit ca reprezentanței Parlamentului European președinției poloneze de la bun început s-a manifestat acest sprijin încă din, prin rezoluția adoptată de Parlamentul European în iunie, când încă era în funcție președinția ungară. Această rezoluție a reprezentat o forță motrice extraordinară care a generat foarte mult entuziasm față de acest regulament și cred că a simplificat foarte mult munca Comisiei Europene care a pregătit propunerea legislativă încă din octombrie și la începutul președinției poloneze, încă din iulie, noi am putut organiza o primă discuție la o reuniune neoficială a Consiliului Ministrilor de Justiție la Sopot, în Polonia. Doresc să-i mulțumesc doamnei Diana Wallis în deosebi pentru sprijinul pe care ni l-a oferit în cadrul acestor discuții. De asemenea, ne-a arătat foarte mult sprijin la o conferință pe tema dreptului contractual realizată de președinția noastră la Varșovia în noiembrie anul curent. La conferința respectivă a participat și domnul Lene, care a fost primul partener din Parlamentul European cu care am discutat, de fapt, proiectul respectiv la șase luni înainte de a prelua președinția. Ne dăm seama că legea comună contractelor din Uniunea Europeană este un proiect foarte nou și foarte ambițios. De aceea și reprezintă o provocare atât de mare. Avem convingerea și încrederea că următoarea președinție și președințiile de după cea daneză vor continua această activitate și că Parlamentul European va susține următoarele președinții în eforturile lor. De asemenea, mă bucură foarte mult faptul că la ultima reuniune a Consiliului Concurenței din 5 decembrie, statele membre au adoptat în unanimitate aceeași abordare în legătură cu registrele companiilor. Poziția comună a Consiliului în acest sens se datorează unei rapidități extreme în abordare pe care am practicat-o în ultimele câteva luni. Și sunt foarte convins că faptul că noi creăm o platformă comună de comunicare pentru toate registrele companiilor va ameliora siguranța juridică și, de asemenea, va revigora comerțul transfrontalier pe piața comună. Sper că Consiliul va reuși să cadă de acord cu privire la textul directivei cu Parlamentul European, pentru că știu că pozițiile instituțiilor sunt destul de armonizate și, de fapt, prima reuniune va avea loc chiar mâine. Președinția poloneză lucrează de asemenea la regimul de proprietate maritală și la regimul de proprietate pentru parteneriatele înregistrate. Au avut loc trei reuniuni în cadrul grupului de lucru și am reușit să ducem la bun sfârșit prima discuție între experți în legătură cu ambele proiecte de propuneri. Așadar, prima discuție a textului a avut deja loc. La fel și în legătură cu un alt proiect de regulament, este vorba de recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție civilă. Săptămâna trecută, grupul nostru de lucru a finalizat discuțiile în legătură cu primul proiect de text. De asemenea, știu că Comisia de Afaceri Juridice a pregătit un aviz la proiectul de directivă privind standardele minime în ceea ce privește drepturile de, de acces la consiliere juridică. și Comisia Libe pregătește un aviz pe același subiect. Aș dori să vă mai spun, doamnelor și domnilor, că noi, președinția poloneză, am început și munca la proiectul de directivă și am organizat discuții în acest sens și uh, mă bucur să vă pot aduce la cunoștință că s-au uh, S-a rezolvat, de exemplu, chestiunea protecției victimelor, s-a rezolvat amiabil între ambele părți. De asemenea, chestiunea contactului dintre agresor și victimă și s-a discutat cu mare succes și chestiunea vulnerabilității victimelor. La ultima reuniune a Consiliului, care a avut loc săptămâna trecută, am prezentat tuturor delegaților rezultatele tuturor negocierilor inclusiv niște soluții de compromis care vor reprezenta punctul de pornire al președinției daneze pe această temă. În ceea ce privește realizările președinției poloneze în alte domenii, de exemplu, dreptul de proprietate intelectuală și copyright-ul, aș dori să mulțumesc din inimă Comisiei dumneavoastră care a avut o foarte bună cooperare cu uh, Oficiul pentru Piața Internă în, caz, în cadrul încălcării drepturilor de proprietate intelectuală. Și mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul acordat președinției poloneze. Aș dori să mulțumesc îndeosebi raport, domnului raportor Antonio Masip Hidalgo pentru munca sa din cadrul trialogului și din cadrul comisiei. Sper că la trialogul care se desfășoară chiar acum, Parlamentul și Consiliul vor reuși să ajungă la un acord și să stabilească textul final al regulamentului, răspunzând provocării de a proteja în mod adecvat dreptul de proprietate intelectuală. Președinția poloneză a făcut progrese semnificative și în legătură cu un alt proiect de directivă legat de operele orfane și utilizarea acestora. Credem că este un subiect foarte urgent, foarte important, mai ales în contextul digitalizării, și a bibliotecilor digitale, care dau acces la opere pe internet. Consiliul a adoptat o decizie privind combaterea contrafacerii și deci ratificarea se poate face atât în Consiliu cât și în Parlament. Doamnelor și domnilor, am convingerea profundă că ce am realizat împreună reprezintă o dovadă clară a faptului că Uniunea Europeană nu există pentru politicieni, ci pentru cetățeni. Că trebuie să le ieșim acestora în întâmpinare. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin și pentru încredere. Și cred că această cooperare excelentă va continua și cu președinția daneză și cu președinția următoare președinției daneze. Vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la orice întrebări, de exemplu în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală, însă în legătură cu alte subiecte, uh, însă și în legătură cu alte subiecte, cum sunt uh, dreptul uh, dreptul brevetelor. La acestea va răspunde domnul Spunar, dacă îmi permiteți. Șanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo. Jestem przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwo... Îl reprezint pe ministrul pentru afaceri externe care coordonează politicile europene și problemele pe care le voi menționa în timpul prezentării Uh, mele țin și de Ministerul Economiei. Dar avem și noi un cuvânt de spus. Mă voi referi și la probleme legate de brevetul unic european și dacă am timpul necesar, voi face și scurte comentarii cu privire la alt aspect. Și anume scăderea uh, povarei administrative, începând cu patentele, cu brevetele, mă scuzați. Acest uh, subiect ne preocupă de 30 de ani. Cred că președinția poloneză a reușit să grăbească evoluția tuturor uh, aspectelor legate de brevete după cum știți, a fost o sarcină prioritară pentru președinția poloneză. S-a discutat în uh, cadrul trialogului în decembrie și am reușit să convenim uh, cu Parlamentul să ajungem la o soluție comună. Este un uh, factor care sporește creșterea economică și are un efect pozitiv în economia europeană și în ceea ce privește companiile europene. Înainte de a intra în detalii, aș dori să îi le mulțumesc uh, mult raportorilor, domnului Baltasar și domnului președinte, domnului Lener, pentru eforturi și pentru susținerea președinției poloneze. După cum știți, uh, pachetul brevetelor constă în două regulamente și un proiect de acord internațional. Cea mai mare provocare pentru președinția poloneză a fost acordul internațional. După cum știți, Curtea Europeană de Justiție, în uh, avizul 109, și-a, s-a referit la președinția poloneză a trebuit să ajungă la un acord care să respecte decizia Curții de Justiție. Nu a fost o sarcină ușoară. Trebuie să existe un acord în conformitate cu condițiile internaționale, dar uh, din uh, acord, la acord vor fi parte cele 27 state membre și acordul trebuie să fie conform cu legea europeană, cu dreptul european. deosebi, întreprinderile mici și mijlocii așteaptă cu nerăbdare soluția pe care o vom propune. Este vorba și de scăderea costului uh, brevetelor în Europa dar uh, este vorba și de un schimb mai bun de informații, de cunoștințe, de um, un mai bun acces la informații. Datorită Parlamentului și a Comisiei Jurii, pachetul privitor la brevet a inclus și alte prevederi uh, cu privire la IMM-uri. A trebuit de asemenea să uh, pregătim și un acord cu privire la Curtea Unică pentru Brevete. Am lucrat la această problemă în ultimele șase luni și președinția poloneză și-a dorit uh, cu ardoare să ajungă la o soluție. Prin urmare, am reușit să facem Consiliul să adopte regulament, proiectele de regulament. Dar în ceea ce privește problema acordului internațional, decizia de pe 5 decembrie a Consiliului înseamnă că am terminat uh, toate proiectele cu excepția mandatelor de la curte. Nu am reușit să ajungem la un acord cu privire la acest, la acest aspect, dar încercăm să ajungem la o soluție astfel încât, până în ultima zi a președinției poloneze, ne vom strădui să ajungem la un acord între statele membre, între cele trei state membre care sunt avute în vedere pentru Curtea Centrală pentru Brevete. Mm, suntem încântați de poziția Italiei. La întâlnirea Consiliului de pe 5 decembrie i-a declarat că, deși nu mai participă la cooperarea întărită, dorește să fie parte la acordul acela. Nu mă îndoiesc de faptul că mm, acest acord va revigora economia europeană și vom uh, susține în continuare președinția daneză în uh, eforturile de a încheia uh, munca în această privință. Sunt dispus să răspund la orice întrebare legată de dosarul brevetelor, dar dați-mi voie să fac câteva uh, comentarii cu privire la o mai bună legiferare. Una din, uh, unul din aspectele pe care s-a concentrat președinția poloneză a fost tocmai acesta, iar ministrul uh, economiei a prezentat raportul președinției cu privire la scăderea uh, povarei administrative Ministrul uh, de, Ministerul de Finanțe a pregătit uh, concluziile cu privire la impactul acestei legi asupra economiei. Nu voi face comentarii uh, detaliate asupra acestor uh, aspecte, doar dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc. Dacă doriți să completați, se pare că nu, atunci am să întreb pe colegi dacă au întrebări sau comentarii. Colegul Țiefca. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, partenerilor din președinția poloneză mm, pentru munca de șase luni foarte intensă pe care au depus-o. A fost foarte dificil pentru că subiectele discutate erau foarte complexe. ne a dorit obiective foarte ambițioase și nu am reușit de fiecare dată să punem în aplicare totul în proporție de 100%. Spuneam că la începutul președinției uh, daneze Bruxelles, mai este de discutat Bruxelles 1 și alte aspecte și în plus protecția uh, unui brevet unic, dar am ajuns la concluzii pozitive. Aș dori să vă spun că este vorba de o muncă foarte complexă, dar a fost o muncă detaliată, uh, profesionistă, din partea tuturor participanților și nu pot decât să vă mulțumesc în, și în numele PPE. Mulțumesc! Falsche Knopf, das ist der richtige, alles klar. Iată, am apăsat butonul greșit. L-am găsit însă și pe cel bun, spune președintele. Mai dorește cineva să intervină? Doamna Taite. Voi vorbi și eu în germană. Da, în calitate de berlineză, aș dori să mulțumesc colegilor pentru munca depusă. Din punctul meu de vedere, a fost una dintre cele mai bune președinții pe care le-am văzut și le-am trăit până acum. În calitate de raportor pentru cele două uh, rapoarte privind bunurile, dreptul uh, bunurilor, Aș dori să vă felicit pentru um, progresele făcute și în ceea ce privește parteneriatele înregistrate, chiar dacă la dumneavoastră nu exist, există, dar uh, iată, am putut vedea cum uh, Europa poate avea o influență pozitivă asupra statelor membre. De asemenea, mă bucur că la brevete s-a mers cu o foarte mare viteză, dar că s-a făcut uh, și o muncă um, bogată din punct de vedere al conținutului. Mă bucur așadar că acest subiect este pe jumătate încheiat. Tocmai am discutat și cu doamna Lichtenberger despre asta și cred că avem opinii diferite. A fost o presiune uh, incredibilă dar dacă nu ar fi fost așa, am fi riscat să se amâne la nesfârșit acest dosar. De aceea cred că a fost o procedură corectă, am, că am procedat corect, iar colegul dumneavoastră care a, a uh, fost președinte în acest domeniu a făcut uh, o muncă foarte bună. Domnul Gani, vă rog. Domnule președinte, eu am fost în uh, încăpere săptămâna trecută când am discutat despre asta. Cred că președintele polonez a făcut o evaluare pozitivă a ceea ce s-a întâmplat sub uh, această președinție. Președinția poloneză, pentru prima dată, a abordat acest subiect și iată, am putut vedea cu câtă energie um, Polonia crede în Europa. Iată, s-au găsit uh, soluții comunitare și vreau să subliniez acest lucru pentru că este ceva foarte important. Asta este întotdeauna marea discuție. Uneori discuții, uh, uneori soluții comunitare, alteori soluții la nivel uh, Uh, național. Iată, unii um, pot avea și evaluări diferite, dar iată, în unele domenii președinția polonă a fost foarte implicată, la brevete, de exemplu, unde am înregistrat mari progrese. De multe ori trec uh, luni, poate chiar ani, între prima poziție și finalul dosarului. Uneori pașii pe, pașii pe care îi facem sunt foarte mici. De multe ori trebuie să încercăm să satisfacem foarte mulți oameni în același timp și uneori nu se poate. Dar problemele cele mai importante, cred eu, odată ce sunt rezolvate, servesc la a consolida Europa. Mai ales în domeniul juridic, problemele discutate de uh, președinție, uh, iată, au ajuns și la o soluție. și în ceea ce privește libera circulație a hotărârilor judecătorești în Uniunea Europeană, uh, drept dreptul um, succesiunilor, dreptul uh, în domeni, domeniul vânzărilor. Sunt mari probleme aici și atunci când sunt rezolvate, acest lucru duce la o soluție la nivel comunitar. Și pe această cale se ajunge de la un amalgam la coeziune. Iar și prin asta se elimină foarte multe probleme la nivel internațional sau la nivel național. Și este foarte important ca problemele să, să se rezolve prin această metodă, pentru că găsim soluții comune. Iar pentru problemele rămase deschise, probabil următoarea președinție va putea găsi soluții. În ceea ce privește certificatul de, de succesiune, și în ultimul mandat am discutat despre asta. Ar fi posibil un acord în primă lectură, ar fi dezirabil, dar nu știu dacă este posibil. Cred că dacă rămânem la fel de disciplinați ca și până acum, vom putea găsi o soluție. Însă trebuie să uh, investim timp în asta. Și de asemenea, cred că vom putea rezolva și problema donațiilor um, uh, efectuate de către persoane încă în viață. Apoi, în ceea ce privește contractele privind vânzările, iată, este un proces care trebuie în continuare să progreseze. Eu Cred că personal am contribuit uh, la acest dosar prin amendamente, de exemplu. cu privire la uh, posibilitatea de a stabili curtea competentă, schimbarea uh, termenelor limită, Cred că în acest domeniu, chiar dacă nu am fi, vom cădea de acord în ianuarie, dar la an, anul viitor, dacă vom uh, găsi soluții, va fi uh, foarte bine pentru că este uh, ceva esențial pentru Europa. Și la final, președinția trebuie să se coordoneze cu ceilalți actori și cu uh, fosta și viitoarea președinție, iar eu uh, cred că Polonia poate contribui la acest dosar, chiar dacă nu mai este la președinție. Mulțumesc, domnule uh, Baltazari. Domnul Baltasari. Dare atto alla presidenza polacca dell'impegno della... Mulțumesc. Aș dori să spun președinției poloneze că mi s-a părut uh, o președinție extrem de disponibilă, de dedicată și de entuziastă în ultimele șase luni. Eu am fost interesat, în primul rând, bineînțeles, de chestiunea brevetului european. Cred că aici am reușit, într-adevăr, să facem un foarte mare pas înainte. Acum am ajuns pe ultima linie dreaptă a acestei proceduri îndelungate. Și cred că președinția poloneză a reușit să imprime viteză și hotărâre acestei proceduri. Sigur că se pot fa face și mai multe lucruri, de exemplu în domeniul IMM-urilor, însă nu depinde numai de dumneavoastră, e clar. Am găsit mai multe puncte de compromis care permit uh, salvarea uh, textului global și cred că există câteva puncte pornind de la care vom putea să dezvoltăm uh, un text care să fie favorabil întreprinderilor ceea ce se regăsește în ambele rapoarte și este foarte important, mai ales acum în această perioadă de criză. Acum trebuie să consolidăm competitivitatea întregii Europe. Sper că ultimele dificultăți legate de sediul curții brevetelor să fie rezolvate și sper ca țara mea, care a dat dovadă de foarte multă disponibilitate și de un spirit foarte deschis, sper să poată și țara noastră în curând să intre în cooperarea consolidată. Mulțumesc foarte mult! Herzlichen Dank, da, habe ich mich auch selbst <clears throat> die Rednerliste gesetzt. Iată, m-am inclus și pe mine pe lista vorbitorilor. Cred, într-adevăr, că președinția uh, poloneză a înregistrat uh, mari succese și o felicit pentru asta. Ei bine, este foarte normal că lucrurile nu nu ies întotdeauna așa cum ne dorim în, to- în toate domeniile. Am văzut asta la toate președințiile, însă am văzut că într-un timp foarte scurt s-au făcut foarte multe lucruri totuși. S-a vorbit despre brevete. Practic în trei luni și jumătate, pentru că au, a fost vacanța de uh, vară și iată, acum vin, vine Crăciunul, uh, sărbătorile de iarnă. Deci am făcut uh, mai mult în trei luni și, și jumătate decât s-au făcut în ultimii 9 ani și jumătate, iar acest lucru este remarcabil. Bineînțeles, mai rămâne problema sediului acestei instanțe. Cred că este uh, o mică, un, mic, un mic subiect pe care cu siguranță îl vom uh, rezolva. Oricum, au, sunt mari succese care pot fi puse în legătură cu președinția poloneză și mă bucur așadar că am găsit soluții la, acest, uh, la această problemă esențială pentru piața unică, ceva ce lipsea uh, pentru a consolida piața unică. Deci uh, discuția cu privire la brevet a început sub președinția uh, belgiană și atunci am spus că am văzut o luminiță la capătul tunelului, acum vedem uh, ieșirea din, tu- din tunel și vedem mai multă lumină decât uh, tunel. Deci, între timp, când ne uităm înainte, vedem lumină și cred că asta este un mare succes. Aș mul- dori să mulțumesc uh, președinției Uh, poloneze și pentru uh, directiva privind micro-întreprinderile. Cred că am reușit să obținem și, uh, din nou un succes și în ceea ce privește legea contractuală, un subiect foarte important pentru acest Parlament. E bine, și aici știam că vor exista probleme, a fost o idee revoluționară, nouă, ceea ce a propus doamna Reding și bineînțeles că a fost nevoie de multă muncă de convingere la reprezentanții politici din statele membre, cât și la părțile interesate, dar ideea este în principiu corectă și mă bucur că um, președinția polonă a, reu- a reușit să ofere un bun punct de pornire pentru acest dosar. În mare, așadar, o, foarte, o evaluare foarte pozitivă a președinției poloneze, pentru care uh, nu pot decât să vă mulțumesc. Am cooperat foarte bine și cred că un mare număr al uh, succeselor președinției poloneze uh, se datorează și cooperării în această comisie. Am uitat ceva? Am uitat pe cineva? Nu, domnul ministru Țialuc. Uh, moje zadanie... Uh, ce pot să spun? Sarcina mea pare într-un fel mai ușoară, pentru că nu mi s-au adresat întrebări suplimentare la care să trebuiască să răspund. Am uh, auzit multe cuvinte de recunoștință, oamenii au apreciat munca noastră, vă mulțumesc foarte mult. Este chiar mai frumos uh, să asculți aceste cuvinte pentru că am muncit din greu în ultimele șase luni, dar pregătirea pentru președinție a durat și mai mult, peste 12 luni, și ne amintim de eforturile pe care le-am investit în această pregătire. Și chiar a meritat până la urmă. Cuvintele dumneavoastră ne demonstrează acest lucru. Am arătat de asemenea cât de atașați suntem de metoda și de principiul comunitar. Polonia chiar crede în Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, am comemorat recent a 35-a uh, aniversare a introducerii uh, legii marțiale în Polonia. Dacă 30, cu 30 de ani în urmă cineva ne-ar fi spus că peste 30 de ani eu mă voi afla aici, în Parlamentul European, și voi face bilanțul președinției poloneze în Uniunea Europeană, ar fi părut uh, o idee nebunească de necrezut chiar uh, luând în considerare faptul că am sperat că sistemul comunist se va prăbuși într-un viitor uh, îndepărtat, nimeni nu ar fi crezut cu adevărat că se va întâmpla atât de curând. Și de aceea chiar suntem recunoscători să fim uh, în Uniunea Europeană. De aceea am încercat să oferim soluții noi și să gândim uh, în mod neobișnuit. Spre exemplu, legea vânzărilor din Europa este o nouă abordare a, a metodei europene, este un nou mod de a armoniza dreptul european prin crearea unui mecanism juridic opțional, care nu a mai fost testat în trecut niciodată este o valoare adăugată a legiferării europene. A fost de la început evident că această abordare nouă și modernă va avea drept rezultat discuții mult mai uh, îndelungate decât dacă am fi ales uh, calea binecunoscută acum uh, șase luni nu era deloc clar dacă Comisia Europeană va prezenta vreo propunere în această privință. Lucrurile s-au întâmplat doar pentru că am colaborat cu Parlamentul European și astfel s-a materializat și propunerea. Susținerea Parlamentului European, atât pentru text cât și pentru metodă, au avut drept rezultat deschiderea unei dezbateri mai lungi pe această problemă. Polonia a încercat să fie un lider obiectiv al Uniunii Europene. Nu este deloc un secret că nu toate propunerile care au fost prezentate au fost uh, confortabile pentru noi uneori din cauza problemelor interne pe care le avem în țară. Însă am încercat să fim obiectivi. Am fost dispuși să negociem. Și cred că aceasta a dus și la o dezbatere internă care încă se manifestă în Polonia. Și nu pot uh, să prezic uh, rezultatul dezbaterii, dar încerc să fiu neutru pe parcursul negocierilor. Au existat disensiuni între statele membre și în acel dosar, dar am încercat să fim obiectivi. Doamnelor și domnilor, cred că vorbesc în numele președinției poloneze și al guvernului polonez atunci când spun că aceste, această perioadă grea de șase luni, perioadă de muncă asiduă, a avut multe satisfacții pentru noi, cu toții. Am uh, reușit să ajungem la progrese în multe uh, dosare și cooperarea cu dumneavoastră s-a desfășurat în mod profesionist și foarte, a fost una foarte plăcută. Ne-am bucurat de susținerea dumneavoastră și aș uh, doresc să-i mulțumesc Comisiei Jurii din tot, din tot sufletul pentru această susținere. E bine, nu îmi rămâne nimic altceva mai bun de făcut decât să vă urez o sărbători fericite. Cu siguranță uh, ne vom revedea. Bun, trecem acum la punctul 5. Doamna McCarthy nu este prezentă. Ba da, este.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 Punct 5, Transparenzrichtlinie. Das Wort hat die Bericht. Punctul 5, directiva cu privire la transparență, dau cuvântul raportoarei, vă rog. Well, uh, thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că colegii știu, e vorba de primul schimb de opinii în legătură cu acest raport și deci astăzi nu doresc decât să clarificăm câteva din problemele existente și să Începem dezbaterea să primesc și câteva alte opinii din partea membrilor comisiei, din partea raportorilor din umbră. Sper că vă dați seama că raportul acesta merge mână în mână cu raportul pregătit de dumneavoastră, domnule președinte, pe contabilitate. Ne dăm seama cu toții că e foarte importantă această revizuire a directivei transparenței în domenii în legătură cu care Comisia consideră că trebuie să existe o ameliorare, trebuie să se simplifice uh, prevederile privind emitenții pentru ca piața de valori mobiliare să fie mai atractivă în Europa pentru strângerea de capital și obiectivul global cred că este să existe o mai mare claritate și eficiență a regimului existent, mai ales în ceea ce privește publicarea de informații privind uh, societățile. E nevoie de o mai bună protecție a investitorilor, informațiile divulgate trebuie să fie suficiente și utile pentru scopuri de investiții și sigur că directiva a fost propusă ca parte a pachetului de măsuri Responsible Business Initiative. După cum uh, v-am mai spus, ca și în raportul pregătit de dumneavoastră, domnule președinte, se uh, aplică aici ideea defalcării de la țară la țară. E vorba de reguli ce uh, vor fi fost adoptate până la sfârșitul anului 2011 de Comisia Specializată din Statele Unite. Uh, Așadar, regulile comune privind transparența se referă la uh, piețele de valori mobiliare din Uniunea Europeană. Trebuie garantată transparența pentru a exista un flux continuu de informații transparente față de piețe. Deci există uh, obligații de raportare trimestriale și bianuale. E vorba de uh, drepturile de vot care trebuie și ele să fie făcute publice și de asemenea trebuie să se țină cont și de directiva privind abuzul de piață la care tot eu sunt raportor. Iată că reușesc astfel să coordonez ambele directive. Există niște probleme identificate de comisie în legătură cu directiva transparenței sa actuală. E vorba de lacunele de uh, notificare, de raportare și de uh, faptul că unele chestiuni pot rămâne neraportate mai mult decât altele. E vorba de obligațiile trimestriale pentru emitenții mici și mijlocii și de uh, situația pe termen scurt pentru piețe, care trebuie să fie cât mai sigură în contextul crizei actuale. În propunerea sa, Comisia dorește ca directiva să se refere la toate instrumentele ce pot avea un interes economic și se propune de asemenea uh, introducerea uh, raportării trimestriale. este vorba de, și de introducerea de amenzi pentru IMM-uri, între 2000 și 6000 pentru IMM-uri și sume mai mari pentru întreprinderi mai mari și, de asemenea, se introduc anumite termene specifice. Trebuie ca informațiile oferite să fie clare și să corespundă cu nevoile investitorilor. Comisia a propus să se ceară statelor membre să implementeze sancțiunile și măsurile adecvate în conformitate cu o altă directivă și să se elimine punctele slabe din această directivă care sunt foarte grave în contextul crizei actuale. Dorim să se introducă și uh, prevederile din Directiva Cerințelor de Capital și de asemenea din MIFID, care trebuie aliniate. Trebuie deci să existe sancțiuni sporite introduse de statele membre. Se vorbește despre tipul de sancțiuni, nivelul amenzilor, criteriile de care să se țină cont pentru introducerea amenzilor și publicarea sancțiunilor, ceea ce reprezintă o adăugire importantă. Comisia propune ca uh, um, AEVMP să uh, ofere modele obligatorii pentru declarațiile financiare. Astfel ar crește costurile pentru AEVMP, dar s-ar reduce costurile pentru IMM-uri. Și astfel s-ar reuși foarte bine și raportarea defalcată de la țară la țară. Se mai vorbește și de tipul de informații ce trebuie oferite în declarațiile financiare. Directiva transparenței trebuie să fie modificată uh, ca să se garanteze condiții egale pentru întreprinderile din Uniunea Europeană. Raportarea defalcată de la țară la țară se va referi și la plățile efectuate spre guverne. După cum știm, Comisia susține trans inițiativa privind transparența industriei extractive pentru a introduce cerințe obligatorii de publicare a informațiilor, ceea ce va fi iarăși în directivă, și aici se reflectă și uh, cerințele privind uh, divulgarea de informații din uh, declarația de la Dovil a G8. Sunt încurajate întreprinderile miniere și petroliere și de gaze să își publice plățile efectuate către state. După cum știți, știți, există deja o rezoluție prin care noi ne exprimăm susținerea față de această inițiativă. Este important să se clarifice situația acestor plăți, mai ales în state membre bogate în resurse naturale. Cred că se suprapune foarte mult uh, această directivă cu directiva contabilității. Sunt niște chestiuni cruciale pe care trebuie să le tratăm în acest raport și aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorii din umbră și cu alți colegi care doresc să aducă amendamente sau să trateze chestiuni specifice din raport. Vă mulțumesc! Dankeschön, Frau Kollegin Lichtenberger, bitte. Vă mulțumesc, doamna Lichtenberger. Vă mulțumesc pentru această foarte bună privire de ansamblu. Pentru mine aici este vorba de contradicția între transparență și birocrație, de fapt, din ce în ce mai mult uh, transparența uh, are de pierdut de pe urma de birocratizării pentru că uh, se spune că nu vrem să împovărăm prea mult pe nimeni să facă prea multe rapoarte. Este prea multă birocrație și, drept urmare, um, are de pierdut transparența. Și asta trebuie să fie împiedicat, evident. într-o economie modernă și complexă, tendința este uh, și o vedem că fără transparență nu merge nimic. Pentru că și dacă uh, pentru o vreme se poate ascunde ceva, la, uh, până la urma urmei va ieși la lumină. Deci uh, combaterea uh, transparenței prin uh, de birocratizare mi se pare uh, complet greșită. Și de asemenea, transparența uh, pur și simplu numai prin publicare poate fi logică și pentru ceilalți participanți la piață dacă această informație este și inteligibilă. Este, iată, ceva care uh, poate fi un uh, truc pentru a împiedica transpa transparența. De exemplu, la uh, datele cu privire la pasageri. Dacă cineva încearcă să uh, afle ce este uh, prevăzut în această bază de date despre această persoană, e bine, va primi uh, datele într-o formă pe care nu va reuși să o descifreze fără cinci experți. Și acest lucru este și mai puternic vizibil când este vorba de instrumente financiare care sunt în mod deosebit netransparente și care se și modifică foarte uh, des. Tocmai aici trebuie să intervenim când este vorba de cerințe cu privire la transparență. Apoi, în ceea ce privește publicarea, uh, acolo unde există deja obligații, obligații în acest uh, sens, mai ales când este vorba de state terțe sau state emergente, aici de, de multe ori este posibil să aibă loc uh, încălcări, nu numai state emergente, cât și marele nostru vecin din Est. Iată, tocmai când este vorba despre aceste Uh, lucruri, uh, participanții noștri la piață au dificultăți. De aceea, aceste cerințe mi se par foarte necesare, mi se par foarte importante și sper că vom reuși aici să uh, ne aducem contribuția. Vă mulțumesc! Îmi dau din nou cuvântul în calitate de raportor din umbră și trebuie să vă spun că uh, simt o oarecare uh, satisfacție în acest dosar, în, ca și când mi-aș spune, iată, iarăși am avut dreptate. În 2003 am adoptat prima directivă cu privire la transparență. Uh, data trecută, Comisia pentru Economie era uh, competentă pe fond și știam că, țin minte că în uh, în Comisia Juri am luptat împotriva uh, introducerii uh, raportării trimestriale obligatorii. Uh, în Comisia Econ s-a fost împreună, împotrivă și s-au făcut, de fapt, s-a introdus o obligativitate, dar s-au făcut unele concesii. Iar aceste raportări trimestriale sunt întotdeauna pe termen scurt. Și în momentul respectiv se vedea deja că gândirea era pe termen scurt, evoluția pe piețele financiare era pe termen scurt și că nimeni nu dădea doi bani pe durabilitate. Dar iată că între timp uh, uh, am devenit mai înțelept, nu ne mai trebuie această obligație a rapoartelor trimestriale, iar Uh, statele membre nici măcar la nivel național nu mai pot să le uh, introducă. Eu cred că este un progres foarte mare, mai ales în ceea ce privește gândirea pe termen lung și posibilitatea întreprinderilor de a planifica pe termen lung. În ceea ce privește raportarea defalcată pe țări, eu cred că marile companii pot face acest lucru mult mai ușor. Iată, doamna Lichtenberger vorbea despre birocrație. Eu cred că marile companii vor putea face asta mai ușor decât cele mai mici. Cred că va trebui să facem o diferențiere pentru că micile întreprinderi au mult mai mult de suferit de pe urma unor astfel de prevederi și au costuri mult mai mari decât marile companii va trebui să, ne, să analizăm acest aspect și să ajungem la unele soluții. De asemenea, sunt de acord că uh, informațiile trebuie să fie inteligibile și eu am avut această experiență uh, prin activitate de a, uh, îndelungă în acest domeniu uh, se ajungea la uh, mase de informații atât de mari încât nimeni nu mai putea să le citească. Uh, sau chiar dacă încercai și reușeai să le citești, nu reușeai să le înțelegi, pentru că erau prea multe. De aceea înțeleg această dorință de simplificare uh, și uh, nevoia de a avea uh, informații clare și inteligibile. Cred că nu vom avea problemă cu doam cu doamna McCarthy să ne, co- să ne coordonăm cele două rapoarte, pentru că sunt foarte, într-o foarte strânsă legătură. Asta uh, prima mea contribuție din uh, punctul meu de vedere ca raportor din umbră. Pentru că nu mai există alte persoane care doresc să intervină, aș dori să-i dau cuvântul doamnei uh, raportor și apoi să trecem la punctul următor. Doamna McCarthy. Vă mulțumesc pentru comentarii. Cred că e important ca unele probleme uh, Uh, care, pe, care sunt preocupante pentru membrii să fie aduse în discuție la început, să avem uh, discuția transparență versus birocrație. Tocmai am avut de-a face cu obligațiile de raportare pentru asigurări și a existat o propunere uh, care să susțină eliminarea obligațiilor pentru cei mai mari de pe piață. Asta ar însemna că 90% din uh, companii să nu mai facă raportarea. Cred că domnul Leiner are dreptate. Trebuie să eliminăm rapoartele trimestriale, nu toate rapoartele. Uh, vreau să colaborez aici cu uh, AEVMP și să vedem că trebuie să avem uh, obligații și uh, solicitări, dar transparența nu poate fi obținută doar prin uh, rapoarte trimestriale. M-am oferit să, am, uh, să le ofer modelelor, modele companiilor mici pentru că nu vrem să dezavantajăm uh, companiile mici. Cred că e o problemă sensibilă și trebuie să găsim o soluție. Și anume, nu eliminăm uh, rapoartele, ci stabilim un regim care să avantajeze și întreprinderile mici. Nu mai am nimic de adăugat, dar uh, accept uh, și comentarii, nu numai comentariile din comisie, dar și propunerile oamenilor în pregătirea raportului pentru comisie. Vă mulțumesc! Dank, dann können wir Mulțumesc, trecem cu aceasta la următorul punct. Punctul 6, în strânsă legătură cu punctul dinainte, este vorba de situațiile financiare anuale. Permiteți-mi să încep în calitate de raportor și să vă dau câteva informații cu privire la despre ce este vorba și care sunt tendințele. În primul rând, este important că și aici să se prevadă anumite prevederi pentru IMM-uri, mai ales pentru scăde- scăderea poverii administrative. În primul rând, uh, sunt mai sunt limitate uh, elementele ce trebuie menționate în anexă, iar apoi o limitare cu privire la uh, mărimea întreprinderilor, deci este limitat. O întreprindere mică este de 50 de uh, lucrători, um, un bilanț, um, o, um, o cifră de afaceri limitată, uh, poate o vom crește pentru că s-ar putea să fie uh, prea mică, vom mai discuta despre asta. Apoi, uh, bilanțul final trebuie să va, ar fi eliminat. Micro-întreprinderile nu sunt prevăzute încă, dar uh, vor fi introduse mai, sfârș, mai uh, târziu și ar trebui să fie, bineînțeles, o, să există o comparabilitate în, în ceea ce privește întreprinderile medii și mari. Deci toate, toate acestea ar trebui să fie simplificate și în funcție de posibilitățile din statele membre. Foarte important este că se solicită mai multă transparență din partea uh, companiilor de interes public, mai ales în ceea ce privește materiile prime, când este vorba de uh, finanțări uh, din partea guvernelor și așa mai departe, este și aici o legătură cu raportul doamnei McCarthy. De asemenea, văd în mod pozitiv faptul că nu se urmărește intenția de a Um, extinde anumite prevederi la IMM-uri, este un model alternativ, um, și anume standardele internaționale contabile, uh, acestea nu sunt um, adecvate pentru uh, întreprinderile mici și mijlocii. Iată, acestea sunt elementele principale. Cred că tendința principală a acestor propuneri ale Comisiei sunt uh, pozitive, se creează mai multă transparență, dar în același timp se elimină povara administrativă, mai ales pentru IMM-uri, ceea ce le oferă o mai bună competitivitate. Asta aș vrea să spun uh, ca primă impresie um, va circula probabil un document de lucru, apoi un proiect de raport și apoi vom putea uh, să discutăm uh, detaliile. Dorește cineva să intervină? Doamna McCarthy. Um, we look forward to... Abia așteptăm uh, documentul noastră de lucru. Cred că e important să uh, avem și astfel de documente. Aș uh, dori să ridic unele din problemele care, de care în trecut s-a ocupat Comisia Econ aș fi interesată de anumite aspecte. Problema uh, lărgirii perspectivei pentru raportarea defalcată pe țări. Comisia a propus ca plățile să fie, pentru guverne să fie uh, prezentate publicului. Aceasta face parte din uh, activitatea internă a companiilor în prezent, dar uh, companii diferite cu stiluri diferite de raportare vor uh, propune date diferite. Nu este o problemă ușor de abordat, trebuie să o abordăm în detaliu. Mai există problema răspunderii fiscale care trebuie consolidată. Astfel, guvernele, ONG-urile și populația pot vedea dacă companiile își plătesc impozitele. Există problema scutirii de taxe. Știu că aveți, domnule președinte, un document de lucru în această problemă. Iată câteva probleme pe care eu consider că trebuie să le discutăm în amănunt. Vă mulțumesc. Doamna Lichtenberger, mulțumesc. Aș dori să atrag atenția uh, ca și la microentități, uh, IMM-uri și la întreprinderi în general, uh, că avem probleme cu definițiile, unde stabilim pragurile. Structurile în statele membre sunt foarte diferite. Dacă aș putea să vă numesc un exemplu din regiunea mea, uh, eu cred că aș avea acolo numai micro-întreprinderi, cu excepția a 3-4 mari companii ce stăpânesc piața. Ar trebui aici să avem grijă cu toate aceste obligații. De asemenea, întregul sector al uh, tehnologiei informației. Informația este delocalizat în mod oficial sunt mici întreprinderi care de fapt nu sunt. Pentru că de fapt creează o rețea, uh, sunt, lucrează pentru o întreprindere mamă. Deci uh, nu trebuie să, deci trebuie să ne asigurăm că nu există uh, excepții și posibilități de a se sustrage Um, pentru um, cei care fac, de exemplu, delocalizări și să nu sprijinim acest fenomen. Trebuie să avem grijă așadar ce fel de efecte structurale putem crea prin reglementările pe care le adoptăm. Mulțumesc. În ceea ce, cu ceea ce, în ceea ce privește ceea ce spunea colega Lichtenberger. Eu cred că IMM-urile nu trebuie să fie uh, să aibă o povară prea mare. Ați vorbit despre standardele de contabilitate. În Germania avem și standarde naționale. Există uh, trei sau patru standarde contabile ce trebuie să fie luate în considerare. Deci, iată, se, trebuie ca bilanțul anual să fie făcut de trei sau patru ori deci trebuie să uh, ne asigurăm că totul este bine coordonat pentru a nu impune uh, solicitări suplimentare prin simplificare. Da, ceea ce nu putem face este să uh, adaptăm, să trecem directiva cu privire la bilanțul, bilanțurile marilor întreprinderi asupra IMM-urilor. Tendința este clară. Uh, aici deocamdată încă sunt prevăzuți uh, producătorii de materii prime. Deocamdată aș rămâne la atât și să nu mergem prea departe, pentru că dacă nu, ajungem uh, la un punct în care primim atât de multe informații încât nu știm ce, ce să facem cu ele. Iar la producătorii de materii prime putem face asta și indiferent de mărimea întreprinderii respective, pentru că are legătură cu alte domenii, cum ar fi durabilitatea trebuie să vedem uh, cum putem face o diferențiere. Doamna Lichtenberger are dreptate că este vorba de o uh, chestiune de mărime, dar nu putem uh, trata o companie cu o mie de angajați la fel cum tratăm o, o companie cu zeci de mii de angajați. Cred că sunt uh, probleme de delimitare uh, dificile, dar cu siguranță vom găsi compromisuri. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Cu aceasta nu pot decât să vă mulțumesc tuturor. Trecem la punctul 7. Regulamentul Roma 2 are cuvântul doamna raportor Diana Wallis. Uh, thank you very... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este vorba de punctele rămase nerezolvate în cadrul Roma 2. Am avut mai multe schimburi de opinii până acum și acest proiect de raport a fost prezentat la ultima noastră reuniune. Ca să recapitulăm, există o lacună în Roma 2 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale. Această lacună se referă la legea care se aplică la ă, defăimare sau calomnie. E vorba de echilibru greu de găsit între libertatea presei și drepturile indivizilor, la adresa cărora se afirmă anumite lucruri și situația devine și mai complicată în această epocă a uh, mijloacelor de comunicare moderne, sociale. Ce am încercat noi să propunem, după dezbateri îndelungate și consultări la fel de îndelungate, este o formă de regulă a conflictului între legi, ceea ce ne va ajuta, sperăm, să găsim echilibrul dorit în aceste uh, cauze foarte dificile. De ce a durat atât și de ce abia acum am reușit? întotdeauna a fost un subiect dificil de aceea și subiectul devine din ce în ce mai important acum, pentru că constatăm ce probleme sunt provocate de uh, turismul calomniei, cum îi se spune, ceea ce înseamnă că uh, unii sunt atrași de instanțele din uh, Anglia și din țara Galilor, care sunt mult mai tolerante în uh, aceste cauze de calomnie. În țara mea, legislația a fost modificată într-o oarecare măsură, deși nu cred că va rezolva problema, date fiind costurile de judecată foarte mari din țara Galilor, vor fi rezolvate însă alte probleme. Însă problema este cu două tăișuri. Într-un oarecare sens, reclamanți, pârâții, mă scuzați, din anumite jurisdicții se tem de costurile uh, ce pot apărea în instanță în țara Galilor și în Anglia și uh, cei din presă se tem de ceea ce consideră ei că sunt legii ale vieții private din alte state, care cred ei că ar putea influența negativ presa. Trebuie să găsim un echilibru și să facem acest lucru într-o situație în care cu siguranță uh, toate statele noastre, prin intermediul Uniunii Europene, vor uh, fi obligate să găsească un echilibru sub incidența Cartei Europene a Drepturilor Omului, care prevede și libertatea presei, dar și dreptul la viață privată. Așadar, acest echilibru trebuie să fie găsit de toate statele membre, însă este clar că va fi foarte util și să avem o regulă. Și după o îndelungă reflexie, regula propusă de mine are drept uh, punct de pornire legea persoanei care dorește să obțină despăgubire, adică legea din țara victimei, dacă pot spune așa. Și se aplică o derogare dacă persoana care a făcut comentariile, adică o personalitate din media nu ar fi putut să prevadă în mod rezonabil că se va aplica legea din țara respectivă, din jurisdicția respectivă. Se încearcă, deci, uh, prevedere corecte aici în aplicare. De asemenea, se respectă și regula din Bruxelles 1, adică Uh, reclamantul poate să aleagă legea unei anumite jurisdicții în care a făcut obiectul unor comentarii defăimătoare, dar dacă alegă o anumită jurisdicție, atunci trebuie să rămână cu ea până la capăt. Am mm, mai făcut și câteva referiri la dreptul la replică, foarte important în presă. Acesta se va face în conformitatea cu legea jurisdicției lor, cu domiciliul lor. Aceasta este regula stabilită de noi. Am încercat să uh, inspirăm discuțiile și sperăm ca propunerea noastră să se bucure de susținere. Însă, încă un lucru care mi se pare foarte important este următorul. Noi am sugerat și să existe o formă de investiții pe termen lung într-un fel de modalitate alternativă de soluționare a litigilor, un fel de mediere care să fie bazată pe experiența acestor probleme transfrontaliere pe fundalul noilor mijloace de comunicare. Acest lucru face parte din proiectul de raport. Colegii cred că știu că eu sunt foarte uh, legată de al, soluționarea alternativă a litigilor Cred că aceasta, aceasta poate reprezenta o parte foarte importantă a acestor uh, cauze în care foarte adesea o persoană obișnuită ajunge să fie implicată în evenimente foarte dificile și este foarte dezavantajată în depunerea de plângeri și obținerea de uh, despăgubiri. Trebuie să existe arme egale pentru toată lumea. Și, sincer, Uh, presa, ziarele din anumite state consideră deocamdată că fac obiectul unor presiuni financiare și cred că și acestea ar fi la fel de bucuroase de o astfel de abordare care oferă posibilitatea de a rezolva aceste probleme, de a obține experiență din cauzele transfrontaliere fără costuri, uh, fără costuri incredibil de mari ale acțiunilor juridice. Acestea sunt liniile mari ale propunerii. Se propune, deci, o regulă tradițională privind conflictul între legi, care sper să ducă la respectarea echilibrului. Poate că vom intra aici în cadrul convenției și, în al doilea rând, să existe o formă de mediere alternativă. Dacă, Frau Colegă Lichtenberger, bitte. Doamna Lichtenberger, vă rog. Vă mulțumesc. Mi se pare o idee interesantă pe care ar trebui să o analizăm în detaliu. mai ales pentru că apare această situație nedreaptă între cei care uh, se deplasează în mod uh, ușor în terenul juridic și un uh, ziar local care nu are astfel de posibilități și asta poate duce la uh, evitări care nu sunt de dorit. Pe de o parte, poate să fie foarte ușor pentru persoane obișnuite, dar alții care au un anumit acces, uh, care nu au un anumit acces, pot să fie uh, Uh, să nu mai poată publica niciun fel de știre, mai ales uh, de asemenea prin uh, media, prin mass media sociale um, există noi consecințe și oamenii își dau seama că ele există. Iată, când se publică fotografii despre cineva și așa mai departe, oamenii de devin din ce în ce mai sensibili, cred că oamenii sunt din ce în ce mai conștientizați și cu asta crește și responsabilitatea noastră să găsim o bună reglementare, dar eu cred că suntem pe calea cea bună. Mulțumesc, doamna McCarthy, iar apoi doamna Wickström. Eu aș vrea să-i mulțumesc doamnei Wallis pentru munca depusă în acest domeniu. Cred că este un uh, set de probleme juridice foarte complexe și suntem de acord că trebuie să protejăm cetățenii, uh, jurnaliștii și uh, editorii, dar de asemenea trebuie să, prote să protejăm dreptul cetățenilor la informații. Deci trebuie să găsim un echilibru în toate etapele um, procedurii juridice. Acesta este punctul cheie. Cred că ne plac ideile prezentate de doamna raportor și uh, Uh, mai ales eu sprijin uh, și mă interesează potențialul uh, rezolvării alternative a disputelor, a litigilor, mai ales pentru cei care nu ar avea în mod normal acces la justiție. Cred că oferă o bună soluție. Dar cum o obținem în această legislație? Acesta este întrebarea. Dorim să evităm alegerea instanței cele mai favorabile să nu se poată uh, merge la o instanță dintr-un stat terț pentru a obține o victorie ușoară. Deci trebuie să găsim soluții funcționale care să fie sprijinite de o bază largă în Parlament și în, state, în rândul statelor membre. Eu am o întrebare în ceea ce privește aliniatul 3, uh, spunându-se că editorii ar putea să facă apel pe baza unei legi Uh, diferite față de cea pe care s-a bazat um, procesul, mă întreb dacă acest lucru nu oferă editorilor un, um, un avantaj juridic. Nu știu dacă există alternative la această propunere, dar aș vrea să evităm situația în care se fac uh, astfel de excepții. Multe publicații sunt uh, online, Doamna Lichtenberger vorbea și despre mass media sociale. Deci uh, situația poate să fie uh, foarte diferită. Cred că este un, un domeniu complicat și apreciez uh, abordarea raportoarei. Mai rămân unele aspecte minore pe care vom încerca, bineînțeles, să le rezolvăm. Mulțumesc! Doamna Wikström Det känns intressant att vi idag talar om yttre... Astăzi vorbim de libertatea de expresie în comisie. Astăzi se vorbește de uh, importanța activității lui Václav Havel în ceea ce privește libertatea de expresie. El a spus că transparența și dragostea sunt întotdeauna mai mari decât uh, ura și viclenia. Dar uh, cum se potrivește acest lucru cu campaniile de ură de pe internet? Lucrurile se mișcă rapid, astăzi mai rapid, și tabloidele nu mai pot ține pasul. Există campanii împotriva celebrităților și personalităților regale și așa mai departe. Dar acum uh, Mii de oameni pot să devină actori într-o campanie de ură în doar câteva ore. Cred că raportoarea s-a descurcat foarte bine, dar trebuie să ne concentrăm pe mijloacele de socializare pe internet. Ele sunt un avantaj pentru libertatea de expresie, dar în același timp sunt folosite în campanii de ură teribile care se răspândesc cu repeziciune. Și în ultimul rând sunt, afectate, sunt afectați tinerii, școala și alte domenii ale vieții private sunt afectate și există atacuri foarte violente. Cred că și aspectele legate de rezolvarea alternativă a litigiilor este foarte bună. Ar trebui să avem această abordare când uh, analizăm uh, mass media de socializare. Cred că e important să avem o cultură juridică care progresează spre acorduri și avem nevoie de o abordare proactivă. Cred că există aici multe elemente uh, pozitive pe care le putem continua. Doamna Lichtenberger, aș dori să fac o observație. Cred că aici trebuie să facem o foarte bună diferențiere. Există o diferență dacă citesc ceva într-un blog sau în Die Zeit în Germania sau deci un jurnal național sau într-un ziar regional. Dacă este într-un ziar național sau regional, uh, va fi și mult mai credibil uh, decât uh, ceea ce găsesc pe internet, ceea ce nu este neapărat adevărul. Și uh, efectul este diferit. Trebuie să facem o diferențiere între uh, ziar, uh, între ziare uh, naționale, cum sunt Bild sau The Sun și uh, blogurile pe internet și efectul lor este diferit și credibilitatea lor percepută este diferită cred că acest lucru trebuie să joace uh, un rol uh, diferit, pentru că dacă spunem că toți sunt la fel, atunci îi vom pedepsi pe cei care nu trebuie. Cred că trebuie să facem o diferență. Doamna Wallis. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru comentarii. Prin prezentarea unei Uh, propuneri, începem deja să ne concentrăm atenția asupra ceea ce putem sau nu să facem mai bine. Dacă revin la studiul uh, comisiei, după ce a analizat această problemă, după intrarea în vigoare a uh, tratatului Roma 2, ar fi existat, uh, s-ar fi putut, dacă am fi fost destul de curajoși, să folosim aceste instrumente în ceea ce privește directiva comerțului online și să mergem până la capăt. Am fost reticentă pentru că știu ce greutăți și ce sentimente stârnește această problemă, dar aș vrea să văd dacă cineva se angajează să facă acest lucru în amendamente. Avem această posibilitate. Pentru moment, ă, aș spune că am încercat să am o intervenție echilibrată într-o zonă foarte delicată și să analizez ă, această posibilitate dar odată cu intrarea în vigoare a Convenției în Europa, ar, fi existat, ar exista poate posibilitatea ca pe viitor să facem mai mult. Doamna McCarthy, ați uh, ridicat problema uh, posibilei periculozități a acorda uh, editorilor dreptul de a folosi dreptul din țara lor. Cred că există un echilibru. Putem să analizăm dacă nu cumva se deschide o ușă pentru posibile dificultăți. Aștept cu interes amendamentele colegilor. Am extins termenul limită, uh, care va fi cândva în ianuarie, pe 10 ianuarie. Sper că toată lumea va avea timp suficient și le mulțumesc mult colegilor pentru comentarii, uh, comentarii pe marginea acestei probleme spinoase. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. După cum spuneam, termenul pentru amendamente este 10 ianuarie 2012. Trecem la punctele 8 și 9. Din păcate, domnul Karim nu este aici. Este doamna Lichtenberger, deci începem cu punctul 9. Vă rog, aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc raportul cu privire la uh, monitorizarea aplicării, aplicării dreptului Uniunii Europene este un punct foarte important în acest moment. Ar trebui să primească cea mai mare atenție, pentru că putem constata că încălcările constatate, trebuie subliniat acest lucru, uh, au uh, scăzut sau constatarea încălcărilor a scăzut, ceea ce însă pentru mine nu înseamnă, nu este o dovadă a faptului că dreptul, lui este, dreptul european este mai bine aplicat. Doar că nu se mai monitorizează atât de bine sau atât de repede anumite proceduri și uh, încălcarea și anumite încălcări. Deci uh, eu încă nu uh, cred că în ceea ce privește aplicarea dreptului european și încerc să monitorizez uh, situația din diferitele state membre, e bine, eu nu cred că aplicarea dreptului european s-a îmbunătățit în mod semnificativ. Eu cred că este pur și simplu mai greu și mai puțin transparent să uh, se uh, inițieze um, proceduri împotriva statelor membre. De aceea um, am și pus unele întrebări uh, în ultimul raport adoptat cu o largă majoritate și răspunsurile lipsesc. Mi-aș dori pentru continuarea dezbaterii să primim răspunsuri la acele întrebări. Mi se pare uh, ceva esențial la care nu putem renunța, pentru că, stimați colegi, stimate colege, cu toții lucrăm și ne implicăm pentru uh, crearea și elaborarea de regulamente. Uh, mergem de 15 ori la ale trilogului, uh, discutăm cu statele membre, Uh, facem apel la experți, uh, uh, organizăm audieri, iar apoi legislația intră în vigoare și este pur și simplu ignorată? Este, nu se poate așa ceva. Orice stat membru va încerca să-și îmbunătățească credibilitatea prin a și aplica ceea ce a, um, ceea ce a adoptat. Iar dacă acest lucru nu se mai face, atunci noi uh, uh, avem o problemă. Mai ales că noi încercăm și muncim din greu pentru a face reglementări inteligente pentru cetățenii europeni, iar acestea apoi nu sunt aplicate și nu-i pasă nimănui. Și a, da, poate că există, are loc, uh, este trimis uh, un înscris formal din partea comisiei, iar apoi nu se mai face nimic. Eu sunt tristă Uh, pentru că aceste uh, aspecte prevăzute în raportul respectiv și care au fost foarte uh, bine analizate și formulate, nu își primesc un răspuns. Eu mi-aș dori ca comisia să răspundă. Este vorba de credibilitate. Să facem reguli frumoase care nu sunt urmate de către nimeni Asta uh, putem uh, vedea după exemplele pe care le avem. Citiți Constituția chineză și uh, comparațiile cu practica în domeniul uh, lib libertății de exprimare. Citiți Constituția maghiară și comparați cu ce se întâmplă la ora actuală și veți vedea că există diferențe. Este o problemă de credibilitate pentru o structură modul în care uh, um, adop, abordează și aplică, bineînțeles, reglementări uh, adoptate. Sunt trei instituții care lucrează la un regulament sau la, un, la o reglementare. Lucrează 2-3 ani, se face apel la foarte multe resurse, iar apoi totul este ignorat. Stimați colegi, stimați colegi, fac apel la dumneavoastră și mai ales la comisie uh, să ne luăm munca în serios și să fim conștienți de uh, deficitele de aplicare sau de aplicările greșite, să le analizăm și să nu pornim de la uh, premisa că prin anumite modificări în urmărirea încălcărilor, în mod oficial ar părea că aceste încălcări au scăzut în februarie vom organiza împreună cu colegul Karim o audiere. Ce ne dorim cu toții este ca aplicarea să fie cea mai bună posibilă. Dreptul comunitar, așadar, nu este uh, elaborat cu foarte mare ușurință și de aceea el trebuie să fie mai bine aplicat și aplicarea sa trebuie să fie mai bine monitorizată acest lucru este însă important și pentru noi, pentru că în funcție de aplicare putem vedea dacă am făcut greșeli în uh, elaborarea reglementărilor noastre, pentru că poate unele lucruri nu pot fi uh, bine aplicate și așa mai departe. Deci avem nevoie de o mai bună aplicare a dreptului comunitar. Uh, oamenii sunt din ce în ce mai mobili, mai ales tinerii, și au dreptul ca în spațiul european să se poată baza pe o certitudine uh, juridică. Și, uh, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că noile uh, nevoi uh, sunt luate în considerare pentru că ele sunt diferite față de cele ale bunicilor noștri care probabil nu, nu călătoreau la distanță mai mare de 30 de kilometri în parcursul vieților. Deci mi-aș dori astăzi sau au înscris um, răspuns la întrebările pe care le-a adresat uh, Comisia Jurii și plenul um, pe care le-au adresat Comisiei. Pentru că sunt de părere că noi, în calitate de colegiuitori, avem dreptul de a fi informați cu privire la ce se întâmplă la comisie. Doamna Wikström. I find it extremely important. Mulțumesc. Mi se pare foarte important să ne concentrăm mai mult pe plus valoarea europeană adusă de legislația europeană. Și cred că ar fi interesant să analizăm mai atent cum spunea doamna Lichtenberger, aplicarea legii în, statelor, în statele membre cu o abordare mai specifică de la cauză la cauză. În următorii ani e rezonabil să ne gândim că se vor întâmpla foarte multe în acest domeniu, dat fiind discuția privind stabilitatea euro, cum s-a văzut recent, doar un exemplu recent și foarte dramatic în acest sens. De asemenea, cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe uh, evaluările de impact și, de asemenea, să ne asigurăm că toate evaluările directivelor includ studii cuprinzătoare privind aplicarea directivei în diferitele state membre, ca să găsim nu numai problemele cele mai evidente, ci și cazuri de diferențe mici, dar importante. După cum știți, știm cu toții, diavolul se ascunde întotdeauna în detalii și ca să o citesc pe doamna Lichtenberger, e nevoie de uh, legislație inteligentă pentru cetățenii europeni, pentru că aceștia o merită. Mulțumesc, doamna Wallace. Mulțumesc, mulțumesc, doamne Lichtenberger. Aș dori să mă refer la un aspect uh, legate acestea despre care am mai vorbit și în trecut, și anume să ne asigurăm că legislația comunitară e bine monitorizată. Pentru a realiza această monitorizare trebuie ca și cetățenii să înțeleagă foarte bine legislația și am mai făcut acest lucru în comisia din um, mandatul anterior, mai ales cu doamna comisar Wallström, am, am obținut uh, rezumate făcute de cetățeni care stau la începutul procesului legislativ și bineînțeles că după aceea legislația se mai schimbă în procesul legislativ, e normal și firesc. Însă, acest lucru înseamnă că cetățenii noștri au, ce au nevoie de ceva la fel de simplu și de ușor de înțeles și la sfârșit. Și poate că uh, nu este corect să fie aceste rezumate ale cetățenilor doar la început, ci ar trebui să fie și la sfârșit. Cred că Comisia are o astfel de inițiativă numită rezumat legislativ, menționată într-o comunicare. Nu știu cât de orientată spre cetățeni este această inițiativă, însă cred că trebuie să fie bine analizată această procedură și să ne asigurăm că este pro-cetățeni, ca să ne asigurăm că uh, aceștia înțeleg despre ce este vorba și începutul și sfârșitul procesului legislativ sunt foarte importante și important ca cetățenii să vadă cum anume legiferăm și cum se ajunge la produsul finit, ca toată lumea să înțeleagă bine. Mulțumesc! Și acum din nou, doamna Lichtenberger. Mulțumesc pentru observații. Mi se pare un aspect important. Mm, posibilitatea de a înțelege uh, reglementări este o problemă. Am văzut uh, asta la legea privind construcțiile din uh, Tirol. Uh, agricultorii care încercau să-și construiască o, o clădire, o construcție pe fermă, aveau mari probleme cu aceste prevederi. Iată, raport, un, când, atunci, când raportul, avem nevoie de două lucruri. În primul rând, o descriere a ceea ce, s-a modi- ceea ce au modificat Parlamentul și Consiliu în, uh, într-o formă inteligibilă și apoi avem nevoie și de un raport final foarte bun. Ce s-a reglementat, care este materia reglementată, care sunt termenele limite pentru aplicare, pentru că uh, oamenii sunt după aia foarte confuzi, nesiguri. Iată, directiva cu privire la uh, permisele de conducere. Uh, în Germania, Austria, de exemplu, uh, termenul de tranziție este de 17 ani. În unele state membre, deci, este valabil, în unele state membre nu, în altele poate și asta duce la deficite în aplicare, pentru că nu este prevăzut în mod clar uh, exact uh, ce s-a decis. S-a luat o decizie care nu este foarte uh, prietenoasă cu cetățeanul, să spunem așa, pentru că nu este ușor de înțeles. Toată lumea așteaptă să vadă oare trebuie să transpun sau nu, poate totuși nu, și câte permise de conducere diferite vom mai avea, iată, în 2020 în Europa. Este un uh, punct Uh, pentru mine în care este nevoie și de un feedback. Pentru că aplicarea nu mai poate fi controlată 17 ani mai târziu, uh, iar statele membre în perioada de tranziție fac ceea ce vor sau aplică parțial numai ce le place și nu aplică ce nu le place și mai găsesc și alte, uh, alte scuze pentru a nu aplica legislația. Există posibilități care sunt bune și pentru noi, o posibilitate de monitorizare, cu condiția ca cel care este supus legii, să spunem așa, înțelege ce obligații are și care au fost uh, intenția, uh, intenția legiuitorului. Vă mulțumesc. Da, în toate limbile există cuvinte mai demodate, spune președintele. Cred că este un punct important. Uh, comisia este uh, prezentă. Domnul Stutley. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face plăcere să reprezint uh, comisia ca vice-director. Este clar că Parlamentul are aceeași, aceleași păreri ca și Comisia. Ni se pare important și acordăm uh, o mare importanță uh, dreptului european și, inevitabil, acest uh, raport nu poate decât să trateze problema în termeni generali. Dar uh, obiectivul este să arate eforturile făcute de Comisie împreună cu statele membre și să se asigure că legile sunt uh, aplicate în mod corect. Arată volumul de corespondență peste 5600 de de scrisori primite de comisie arată contactele bilaterale și aranjamentele cu statele membre prin programul EU Pilot pentru a comunica cu cetățenii și companiile mai repede, arată ce, cum sunt rezolvate problemele atunci când nu se poate prin EU Pilot. Încercăm uh, să ne asigurăm că statele membre aplică corect legislația și că aplică directivele. Am uh, făcut uh, deja ceri, solicitări de aplicare a penalităților de către curte. Arată varietatea de grupuri de lucru pe care le avem împreună cu statele membre pentru a gestiona aplicarea dreptului european și este mențion, sunt menționate rapoartele uh, de care e nevoie la 4-5 ani după ce legile au fost uh, puse în aplicare. Ne dezvoltăm practicile cu privire la evaluare evaluarea uh, regulamentelor și cum uh, pot fi dezvoltate în continuare legile pentru a corecta greșelile. Am uh, dezvoltat o tehnică pentru a vedea cum activează fabricile și, am și în ceea ce privește dreptul consumatorilor și alte, alte domenii. În, am încercat să ne asigurăm că cetățenii își cunosc drepturile. Există o serie de măsuri care s-au aplicat și încercăm ca în raport să arătăm eforturile depuse pentru ca uh, lucrurile să meargă cum trebuie. Nu încercăm să sugerăm că am ajuns la rezult toate rezultatele care puteau fi atinse, însă am încercat să obținem cât de multe rezultate a fost posibil. Parlamentul uh, ne-a rugat să avem o structură regulată pentru raportul anual și pentru informațiile statistice. Nu pretindem că scăderea volumului de proceduri de încălcare reprezintă rezultatul cel mai bun care putea fi atins, au fost folosite metode mai bune și programul EU Pilot. Încă avem uh, greutăți foarte mari în uh, transpunerea târzie a directivelor. Volumul a crescut împreună cu termenele limită pentru transpunere. Am prioritizat uh, și am identificat aceasta ca o problemă cheie și am început să chemăm statele membre în fața instante, instanței și să cerem uh, impunerea de penalități. În concluzie, aș spune că suntem uh, foarte implicați și lucrăm foarte mult. Acest uh, raport conține anexe amănunțite. Uh, membrii Parlamentului care vor să vadă situația din fiecare sector în parte pot să o facă există și o situație generală a raportului. Vă mulțumesc. Okay, danke. Unsere Berichtsentwürfe... Mulțumesc. Proiectele de raport vor fi, vor fi gata și discutate în martie, iar apoi vom vedea uh, ce um, va mai apărea. întrerup reuniunea pentru două minute pentru că trebuie să trecem uh, la reuniunea cu ușile închise și vom continua apoi.